și uh, procesul verbal al reuniunii de astăzi va fi supus adoptării la începutul sesiunii următoare. Dacă nimeni nu are nimic de uh, spus uh, sau nu este nicio observație, rezoluția uh, va fi uh, trimisă tuturor organelor interesate. Și cu